Euh, euh, Vă rog să luați loc cât mai repede, avem o întârziere foarte mare și nu aș vrea ca audierea colegei Ursula să nu fie luată în serios. Am pierdut deja o jumătate de oră, îmi cer scuze celor care au trebuit să aștepte la intrare. Trebuie să știți că reuniunea din această dufamiază uh, va continua discuțiile privind raportul colegei doamnei Gacek privind problemele și perspectivele legate de cetățenia europeană. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Îi voi da cuvântul în primul rând vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Baro, de asemenea, alți reprezentanți ai Comisiei ne vor uh, explica ce întrevede Comisia în legătură cu punerea în aplicare a regulilor privind consolidarea cetățeniei europene. Ne vor vorbi de asemenea despre îmbunătățirile posibile în acest domeniu. De asemenea, va veni în sală, deocamdată nu-l văd, domnul Diamanduros, ombudsmanul, mediatorul european. Dumnealui ne va da informații în legătură cu natura plângerilor celor, cele mai frecvente de la cetățenii europeni care încearcă să-și uh, facă respectate drepturile de cetățeni. De asemenea, vom avea în sală reprezentanța ai ONG-urilor și domnul Piotr, vreau să vă spun, domnul Piotr Staceanțic trebuia să vină, însă din păcate nu va putea să fie aici în această după-amiază. Va fi înlocuit de domnul Mateuș Sora. Nu voi vorbi mai mult, îi voi da cuvântul imediat domnului Jacques Barrot, vicepreședintele Comisiei, pentru prezentarea dumnealui, după care doamna Gacek, uh, raportoarea noastră. Domnule vicepreședinte Jacques, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Gacek și tuturor această audiere privind cetățenia europeană vine la momentul oportun, deoarece pregătim programul de la Stockholm. Și am dorit ca acest concept al cetățeniei europene să se materializeze mai mult, să aibă un conținut mai concret. Care este însemnătatea cetățeniei europene în prezent? Pe plan juridic, cetățenia europeană înseamnă, în primul rând, un statut un statut care le permite cetățenilor din statele membre să obțină, independent de cetățenia lor, același tratament juridic. Prin urmare, acest statut vine cu drepturi specifice clar definite în tratat libertatea de circulație la interiorul, în interiorul Uniunii Europene, printre altele, drept de vot și de eligibilitate la alegerile municipale și europene într-un alt stat membru, dreptul la protecție consulară, drept de a înainta petiții, de a face plângeri în fața mediatorului european, dreptul de a scrie instituțiilor Cetățenia europeană este de asemenea un concept cu conținut variabil, concept care permite să avem o dezbatere utilă pe marginea raporturilor dintre Uniunea Europeană și cetățenii săi. Însă acest cetățean e oarecum un personaj închipuit, imaginar, un personaj folosit uh, oarecum în mod abstract, în scopuri diferite. Prin urmare, ne întrebăm ce trebuie să facem pentru a relansa o politică a cetățenii europene, aș dori să lansez câteva întrebări. Primul rând, cred că ar trebui să lansăm niște consultări de anvergură privind uh, cetățenia europeană pentru a aduna date concrete în legătură cu problemele pe care le au cetățenii europeni. Aceasta ar putea să ne ducă la noi propuneri care vor urma să fie anunțate în următorul raport privind cetățenia europeană. De asemenea, am putea asigura eficiența pe teren a drepturilor legat care derivă din cetățenia europeană, ceea ce e indispensabil. Eu unul aș mai adăuga trei axe. Părerea cetățenilor europeni, cetățeanului european, să asigurăm buna punere în aplicare pe teren a drepturilor pe care le au cetățenii. Mă gândesc, de exemplu, la libera circulație și la drepturile electorale. Un alt element, să ne interesăm care sunt etapele din viața cetățenilor cetățeni care se deplasează în interiorul Uniunii Europene de la naștere până la moarte, trecând prin viața comună, printr-un divorț, printr-o căsătorie, copii, pensie. De asemenea, pe teren trebuie să asigurăm buna punere în aplicare a drepturilor care derivă din cetățenia europeană, cum ar fi planul privind protecția consulară. Un alt element, participarea cetățenilor la viața Uniunii Europene la viața democratică, obiectivul 2014. De asemenea, trebuie să promovăm dreptul de a participa la alegerile europene și municipale. Este un element dobândit, dar care din păcate nu este folosit îndeajuns. 12% din cetățeni s-au înregistrat la, la ultimele alegeri europene pentru Parlament. Comisia ar putea însoți lucrările Parlamentului să revizuiască actul din 1976. Dacă acest act legislativ va fi uh, revizat, va trebui să propunem modificarea unei directive pentru a vedea care sunt modalitățile, să lansăm de asemenea un studiu privind uh, participarea redusă a cetățenilor la alegeri uh, atunci când cetățenii Uh, locuiesc într-un alt stat membru. De asemenea, să vedem compatibilitatea legislațiilor naționale cu actul din 1976. În primăvara 2009 ar trebui să avem rezultatele acestui studiu. De asemenea, trebuie să vedem care este situația rețelei de cetățeni fără frontiere, care este situația cetățenilor care rezidă într-un alt stat membru. Acești oameni ar trebui să fie motorul acestor acțiuni care să ducă la implicarea oamenilor în acțiunile europene și eu mă întreb dacă nu am putea crea o rețea care să pună în legătură cetățenii care se află în state membre diferite. Un alt element, participarea copiilor. De exemplu, există un forum privind drepturile copiilor pentru a vedea prin ce metode îi putem implica pe copii la elaborarea politicilor europene. Un alt lucru, participarea la inițiativa cetățenească. Un nou drept prevăzut de tratatul de la Lisabona care ar permite ca un milion de cetățeni să invite Comisia să vină cu o propunere legislativă. E clar că procedurile și condițiile de punere în aplicare a acestui nou drept vor avea nevoie de un regulament. Un al treilea punct acum, după primul punct, ce înseamnă cetățenia europeană, al doilea punct, aplicațiile concrete, deci, al treilea punct, cum să articulăm această cetățenie europeană care are fațete multiple. Deci, în primul rând, trebuie să deții cetățenia unui stat membru pentru a putea beneficia de pe urma cetățeniei europene. Deci, problema articulării între cetățenia europeană și cea națională nu a fost încă aprofundată. Bineînțeles, cetățenia este o problemă care ține de statele membre și trebuie exercitată respectând dreptul comunitar. Însă apar situații conexe care au implicații la nivel comunitar. De exemplu, trebuie informați cetățenii în legătură cu drepturile și statutul european atunci când se dobândește cetățenia unui stat membru. Bineînțeles, eu voi uh, lansa o provocare uh, de multe ori cetățenii mă întreabă dacă nu ar fi bine să avem o carte de identitate europeană, un buletin european. Eu știu că în anumite țări membre ar exista probleme din această cauză, însă, după părerea mea, cred că ar trebui să analizăm această sugestie. În orice caz, eu am încredere în proiectul de raport al doamnei, doamnei Gace, care ne va permite o dezbatere, niște acțiuni concrete pe care Uniunea Europeană va trebui să le pună în aplicare pentru ca cetățenia europeană să aibă o însemnătate tangibilă. Deoarece știți foarte bine, Sfântul Pavel spune, sunt un cetățean roman. Și acest lucru are o anumită însemnătate, deoarece Sfântul Pavel nu este tratat ca orice alt cetățean de pe vremea lui. E clar, nu suntem uh, în aceeași situație ca Sfântul Pavel, însă trebuie să ne gândim la modul în care vom construi această cetățenie europeană, nu făcând concurență cetățeniei naționale, ci dând vadă de complementaritate pentru a le permite tinerilor și copiilor europeni să înțeleagă cât de norocoși sunt fie cetățeni europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mulțumesc, Jacques. Știu că trebuie să plecați în curând. Aveți o conferință de presă cu domnul Brugger în curând. Mulțumesc, noroc la conferința de presă. Dau cuvântul imediat doamnei raportor, doamna Ursula Gacek. Ursula, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnule vicepreședinte al Comisiei, ca raportor trebuie să spun că mă bucur să văd atâția reprezentanți ai uh, cetățenilor Europei aici la această audiere publică. Ar fi greu să vorbim despre cetățenie, despre relevanța cetățeniei pentru noi și pentru cetățenii noștri din Europa, fără să avem aici reprezentanța ONG-urilor europene. Mă bucur să-i văd aici. Când am început să lucrez pe marginea acestui raport, nu am bănuit că va provoca atâtea comentarii interesante și controversate la mine în țară, în Polonia, unde a fost obiectul unor uh, dezbateri intense pe anumite forumuri internet. Am urmărit discuțiile cu mare interes. Am fost șocată, surprinsă să aflu că, în primul rând, se, știa, se știau atât de puține lucruri în legătură cu drepturile mm, legate de cetățenia europeană. În al doilea rând, provoca o teamă și anume o teamă legată de potențiala excludere a cetățeniei naționale printr-o mitică cetățenie europeană. Așadar, acasă la mine mi-am petrecut ultimele lucruri spunând și explicând că acesta este un bonus. Nu există o uh, cetățenie europeană mitică. Uh, aceasta este ferm ancorată în cetățenia dumneavoastră națională. Cu toate acestea, discuțiile pe care le-am urmărit pe forumurile de internet mi-au arătat și internetul este cea mai bună metodă pentru ca cetățenii să-și exprime părerile, mi-au mi arătat aceste discuții că lucrurile nu sunt clare pentru mulți oameni. Am avut uh, plăcerea, oportunitatea de a lucra pe marginea acestui raport care, după cum știți, acoperă o perioadă în care Europa s-a schimbat dramatic. De la 1 mai 2004, timp în care Uniunea Europeană a cunoscut o expansiune fără precedent, influxul de noi state membre, mai ales țările din Europa Centrală și de Est, a reprezentat un nou fenomen. Acești cetățeni uh, au început mai mult decât vechi, cetățeni europeni să folosească drepturile lor, mai ales dreptul la libera circulație. Din păcate, au rezultat de aici probleme practice, zilnice pentru cetățenii noștri care se mută dintr-o țară în alta, dintr-un uh, sistem de drept în altul. Există probleme cu dreptul familiei, cu jurisdicții, uh, probleme în cazuri de mm, divorț, uh, custodia copilului, drepturi de pensie, servicii medicale, pensii alimentare. Ne confruntăm cu o miriadă de probleme tocmai datorită acestei dorințe îndreptățite de exercitarea acestor drepturi. Așadar, chestiunile pe care le abordăm în acest raport și în această dezbatere se vor axa pe aceste probleme practice, aspecte practice. Mă bucur că domnul vicepreședinte a menționat ceea ce eu consider a fi unul dintre aspectele cele mai importante ale tratatului de la Lisabona. Mă refer la această inițiativă a unui milion de semnături prin care cetățenii ar simți în sfârșit că vocea lor este auzită de comisie. Și singura mea teamă, îndrăznesc să o spun uh, cu greu, în această clădire, și anume chiar ce se întâmplă dacă uh, Tratatul de la Lisabona îngheață la nesfârșit abandonăm această inițiativă dezirabilă și atât de necesară. Eu sper că oricare ar fi soarta trazului de la Lisabona și eu țin pumnii strânși pentru succesul acestui tratat, sper așadar că cel puțin această inițiativă nu va fi pierdută. Vom discuta despre protecție consulară și despre drepturile de care dispunem ca cetățeni europeni, drepturile de a fi protejați de Um, personalul diplomatic și consular al fiecărui stat membru în cazul în care ne găsim în dificultate într-o țară în care propria noastră țară nu este reprezentată. Acest lucru nu este garantat prin tratat. Cu toate acestea, din experiențele membrilor acestei comisii chiar, am aflat că în momentul în care vine vorba de viața reală, lucrurile stau cu totul diferit. Și unul dintre colegii noștri, conducea recent o delegație în Mumbai. Cunoașteți incidentele tragice care s-au petrecut acolo și un număr de parlamentari uh, s-a regăsit, ca mulți alți uh, cetățeni europeni, stând în pijamalele lor, fără documente, temându-se pentru viețile lor și s-au gândit că ar putea să-și exercite acest drept, și anume să ceară asistență, ajutor, de la orice consul care, sau consulat care se întâmpla să fie la îndemână. Dacă parlamentarii europeni n-au putut să-și exercite acest drept, atunci ce ce șansă ar avea cetățeanul obișnuit într-o astfel de situație să facă acest lucru? Deci e vorba de o problemă pe care o analizăm îndeaproape. Mă bucură în acest raport să constat canalizăm îndeaproape și revizuim programele care au fost înaintate și care sunt deja puse în aplicare în sensul ajutării cetățenilor să-și folosească drepturile, să-și exercite drepturile. Dorim să ajutăm persoanele care se află între două sisteme de drept și care se luptă și cu bariera lingvistică și care, um, de asemenea, de multe ori nu știu cui să apeleze. Deci dorim să ajutăm se regăsesc în uh, trimiși în țara gazdă, din țarul de origine, de la organizație la alta și găsim că nivelul de cunoștințe, de informare la uh, nivelul guvernării locale uh, necesită multe îmbunătățiri. Ne bucură să vedem că există programe care sunt puse în aplicare în acest sens. Noi dorim să ieșim din uh, sfera comisiilor și comitetelor din Bruxelles și să trecem la soluționarea efectivă a problemelor cetățenilor în teritoriu. Cred că acest raport dorește ca conceptul de cetățenie să uh, devină um, relevant pentru cetățenii înșiși și testul uh, relevanței noastre ca instituții, ca parlamentari, ca membri ai Comisiei, ai Consiliului, este reprezentat de viitoarele alegeri parlamentare din iunie. După cum a menționat vicepreședintele Comisiei, aceste uh, următoarele, uh, ultimele alegeri au fost caracterizate prin un număr redus de oameni care s-au prezentat la vot. Oamenii uh, au votat puțin în țările în care nu sunt cetățeni, sau chiar și cetățenii în propriile lor țări au votat puțin. Poate că aceste lecții și în legătură cu respingerea tratatului constituțional și cu respingerea tratatului de la Lisabona în Irlanda ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă. Cum ne transmite mesajul? Mesajul nostru este oare relevant? Uh, ne adresăm uh, acelor chestiuni, acelor probleme pe care cetățenii le consideră a fi importante. V-am dat așadar o viziune generală asupra raportului. Mă bucur să văd că am aici reprezentanții ai guvernelor, ai uh, ONG-ului, uh, al mediatorului european, care va adăuga elemente la această discuție. Însă mă interesează în primul rând să aud părerea dumneavoastră. Acest raport este încă în lucru. Din punct de vedere tehnic, pot să vă spun că mâine este data limită de depunere a amendamentelor. Așadar, uh, ONG-urile pot să vă spun că dacă găsiți un uh, eurodeputat prietenos care să vă asculte punctul de vedere, aveți până mâine mm, uh, la prânz posibilitatea de a depune amendamente. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Ursula, pentru această prezentare precisă, clară și foarte bine structurată asupra raportului. În primul rând, vom asculta comunicarea domnului Mateus Sora, care este directorul Departamentului Cetățeniei și a Repatrierii, Ministerul Afacerilor Externe al Guvernului Polonez și care ne va vorbi despre felul în care se pune problema cetățeniei din punctul de vedere al unui cetățean al unei țări care a aderat recent la Uniunea Europeană. Dau cuvântul domnului Mateuș. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor. Astăzi ne întâlnim pentru a examina cel de-al cincilea raport al Comisiei referitor la cetățenie de la 1 mai 2004 până la 30 iunie 2007. Există asemenea un alt document al Secretariatului Comisiei referitor la capitolul 1, 2 și 7 al acestui raport. Analizăm de asemenea proiectul de rezoluție al Parlamentului European referitor la probleme și perspective ale cetățeniei europenești, un raport pregătit de doamna Gațec. Acest proiect de raport a fost pregătit în cadrul Comisiei Libe. Doamnelor și domnilor, toate documentele pe care le-am menționat consider că sunt de o înaltă valoare și arată că, într-adevăr, ne pasă de dezvoltarea acestei instituții a cetățeniei europenești. Aceasta cred că poate juca un rol esențial în procesul de integrare europeană pentru că aici avem două idei prezente. Cetățenia europeană poate fi o legătură între cetățean și stat și un al doilea element este identitatea europeană. Identitatea europeană a fost menționată pentru prima oară în declarația adoptată de șefii de state și guverne la Copenhaga în 1973. Mai mult decât atât, în urma adoptării unui capitol referitor la drepturile fundamentale, s-a arătat că dreptul la cetățenie este un drept fundamental și acest lucru este prezentat și în alte documente internaționale, în special în Convenția Europeană asupra cetățeniei care a fost adoptată de către Consiliul Europei în 1977. Deci, după cum vedeți, nu există nicio discrepanță între ideea cetățeniei în Europa și cetățenia europeană ca un instrument al dreptului intern, așa cum se arată în tratate, în dreptul internațional și comunitar. De asemenea, cetățenia europeană este descrisă în capitolul 8 al tratatului, și aceasta făcându-se referință la statele membre. Ceea ce este totuși surprinzător este că nu a fost introdusă în tratatul european ca atare, tratatul de instituire a comunităților europene. Tratatul de la Amsterdam a avut ceva de adăugat în plus la această definiție. Se spunea că cetățenia europeană este un plus față de cetățenia națională. După cum vedeți, cetățenia europeană nu înseamnă că se poate înlocui o cetățenie cu cealaltă. Și noi considerăm că cele două pot coexista. Acest lucru se poate vedea foarte clar dacă analizăm legislația și Carta Drepturilor Fundamentale și de asemenea tratatul de la Amsterdam și de la Maastricht. Pentru că conceptul de cetățenie europeană nu se referă la definiții mai mult sau mai puțin formale, ci se enumerează anumite caracteristici și persoane care ar putea răspunde acestor criterii. Unele din ele au fost deja menționate în legislația comunitară. De exemplu, dreptul de a la liberă circulație în comunitatea europeană dreptul de a avea reședința într-un alt stat membru sau de a prezenta o petiție Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, lista drepturilor care au legătură directă cu cetățenia europeană nu este exhaustivă. Ea a fost extinsă, de exemplu, prin tratatul de la Amsterdam, unde cetățenilor europeni li s-a dat dreptul de a se adresa oricărui organism comunitar în propria lor limbă maternă și să obțină răspuns în această limbă. Plus, în plus de aceasta, exista și un drept referitor la accesul la documente. Și mai important este articolul 22 al tratatului, unde se specifica că la unanimitatea Consiliului, prin cererea Comisiei și cu acordul Parlamentului European, Consiliul poate întări anumite drepturi a căror aplicare este cerută de către Constituția statelor membre. Până acum, statele membre nu au utilizat această prerogativă, dar ar trebui să ne gândim totuși dacă în acest context n-am putea sugera anumite soluții care ar putea duce la aplicarea și implementarea acestor drepturi. De exemplu, în proiectul de raport al doamnei Gațec se sugerează ca Comisia să adopte niște proceduri foarte clare prin care să fie posibil să se aplice la așa numitele inițiative cetățenești. Și noi credem că acest lucru este un lucru foarte bun. Credem că ceea ce se sugerează la punctul 8 în proiectul de raport, acea regulă asupra nediscriminării, este un lucru de îndeluat în seamă. Suntem de acord și cu ceea ce spuneați referitor la migranții intracomunitari și drepturile lor în calitate de cetățeni europeni. Și tocmai despre aceasta aș vrea să discut un pic mai târziu. Trebuie să ținem cont și care este experiența migranților polonezi și altor naționalități care au venit în Polonia. Tratatul prezintă niște drepturi pentru cetățenii europeni, dreptul de a avea reședința în oricare stat membru și de liberă circulație. Acesta este un drept fundamental. De aceea a influențat foarte mult tendința și paternul de, de migrare a polonezilor. Biroul de statistică polonez arată că la începutul anului 2008 aveam în jur de 2 milioane de imigranți polonezi în statele europene, din care 500 de mii în Marea Britanie, 400 de mii în Germania și Irlanda, 120 de mii în alte țări. E clar că aceste date au influențat foarte mult situația familiilor de acasă, transferurile de bani și, de asemenea, situația șomajului și au avut un impact foarte mare și asupra pieței muncii în Polonia. Pentru că în anumite sectoare de activitate lipsește mâna de lucru, de exemplu în domeniul construcțiilor în Polonia. Există și o altă perspectivă. Trebuie să ținem cont de faptul că unii cetățenii polonezi nu își desfășoară activitatea conform calificărilor lor și nu se bucură întotdeauna de aceleași drepturi ca naționalii statelor membre unde au emigrat. De multe ori lucrează pe piața neagră sau sunt victime ale traficului cu persoane. Totuși, în general, putem spune că au această oportunitate de a avea acces la locuri de muncă atractive, de a învăța limbi străine, de a trăi într-un mediu multicultural și de a studia, de exemplu, la universități de prestigiu. Totuși, criza financiară și economică a influențat foarte mult situația actuală. Din toamna anului 2008 până acum, șomajul, rata șomajului în Polonia a crescut cu 1,2% ajungând la peste 10% la sfârșitul lunii ianuarie. Această creștere nu este doar rezultatul problemelor de creștere economică din Polonia, ci și datorită faptului că mulți polonezi s-au întors acasă pentru că acolo nu mai aveau de lucru. Există și un alt fenomen al migranților polonezi care circulă în interiorul Uniunii Europene și în zona economică europeană. De exemplu, merg în țări unde consideră că există perspective mai bune de ocupare. De, de exemplu, foarte mulți oameni se duc înspre Norvegia. Norvegia și, în general, Scandinavia este foarte atractivă. Iată de ce administrația publică trebuie să-și intensifice eforturile pentru a facilita reîntoarcerea, repatrierea acestor uh, migranți acasă la ei. În urmă cu câțiva ani, ministrul afacerilor interne a înființat un grup de lucru pe această temă în ceea ce privește reîntoarcerea imigranților. Am elaborat un manual și avem o pagină web specializată pentru cei care ar dori să se întoarcă acasă. Anul trecut, guvernul polonez a afirmat că polonezii care se întorc acasă nu vor fi urmăriți în justiție pentru eventuală evaziune fiscală. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu migranții polonezi, trebuie să ținem cont și de alte naționalități care au migrat în țara noastră. Bineînțeles că nu sunt foarte numeroși, dar aceste, ă, numărul acestor persoane a crescut în ultimul timp. Suntem din ce în ce mai atractivi, avem o locație foarte interesantă în Europa. În anul 2008, 7 7500 uh, de persoane au aplicat în Polonia. În același an, 618 persoane au cerut un document pentru a avea drept la reședință, 117 din uh, Germania, de asemenea din Grecia și din Bulgaria. Iar numărul membrilor de familie care au cerut dreptul de reședință în anul 2008 a fost de 125 de persoane, în special din Ucraina, Rusia și Statele Unite. Trebuie să ținem cont de faptul că societatea poloneză a reacționat foarte pozitiv la această nouă tendință. Polonezii au o părere foarte bună, special în legătură cu cetățenii Uniunii Europene. Aș vrea acum să vă spun că dorim o implementare a directivei 38 din 2004 referitoare la libertatea de circulație a cetățenilor europeni și a membrilor familiilor lor. Polonia susține sugestiile care sunt uh, în acest proiect de raport pentru ca statele membre să ia măsuri mult mai eficiente în acest context. Unele părți ale acestei directive, care sunt destul de greu de interpretat, ar trebui să fie rezolvate prin o analiză mai aprofundată. Credem de asemenea că există totuși câteva state, puține la număr adevărat, care doresc în continuare să-și protejeze piața muncii față de imigranți. Și totuși există beneficii și pentru aceste țări. Există și cazuri de abuzuri față de această libertate de circulație. Pe 25 iulie 2008 a fost dată o sentință de către Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, în care se arată că în conformitate cu directiva 38 din anul 2004, referitoare la circulat, libera circulație a cetățenilor europeni și a familiilor lor, orice cetățean european are dreptul de a se deplasa în libertate și a avea reședința într-un alt stat membru pentru a studia sau dacă are resurse materiale suficiente pentru a nu fi o povară pentru sistemul de asigurări sociale. Și orice membru al familiei acestei persoane are dreptul de asemenea de a avea reședința alături de el. Sentința Curții de Justiție ne arată că directiva nu implică, n-ar implica ca acest, această persoană, acest cetățean ar trebui să aibă reședința înainte într-un alt stat membru. Persoanele care însoțesc aceste, acești cetățeni îi pot însoți și pot avea aceeași reședință ca ei, indiferent unde aveau reședința anterioară. Curtea de Justiție specifică totuși că ar putea apărea o consecință secundară și anume un număr crescut al căsătoriilor um, de conveniență pentru că ar exista persoane interesate în a avea reședința într-un anume stat membru. Iată de ce trebuie crescute eforturile pentru a contracara astfel de activități ilegale. Aș vrea de asemenea să vă spun că legislația poloneză referitoare la cetățenii europeni și la membrii familiilor lor nu intră în contradicție cu sentința dată de Curtea de Justiție. Noi nu considerăm că dreptul de a avea reședință într-un stat membru ar trebui documentat prin certificate de căsătorie, de exemplu, pentru a arăta că căsătoria nu a fost uh, de convenție sau așa mai de, sau alte cazuri similare. În încheiere, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că guvernul polonez susține înființarea, ă, stabilirea cetățenilor străini în Polonia. Noi considerăm că e nevoie de persoane înalt calificate și de investitori. Și, în general, societatea poloneză consideră că migrația europeană și libertatea de circulație a persoanelor sunt valori deosebite ale integrării europene și valori ale Uniunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! pentru această prezentare exhaustivă a felului în care autoritățile poloneze și cetățenii polonezi valorează libertatea de circulație și de reședință în Europa. Dau cuvântul acum domnului Galichi, însă înainte de aceasta vreau să știu dacă avem colegi care doresc să ia cuvântul în acest moment. Nu. Atunci dau cuvântul domnului Galichi și vă rog să nu depășiți 5 minute pentru că încerc să recuperez întârzierea pe care o avem după prima întâlnire. Vă mulțumesc. bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Chciałbym continuując wypowiedź pana dyrektora zwrócić uwagę Pentru a relua ceea ce spunea antevorbitorul meu. Aș vrea să vă spun că Uniunea Europeană va avea o sarcină foarte importantă. Și mai uh, ales în ceea ce privește chestiunile legate de cetățenia europeană. La începutul uh, reuniunii, domnul Baro a menționat faptul că cetățenia europeană ar trebui văzută ca ceva tangibil, Cetățenii europeni trebuie văzuți ca niște oameni reali, tangibili, cu anumite drepturi, cu anumite obligații, bineînțeles, față de trei entități. Față de Uniunea Europeană în sine, față de statele naționale, ai căror cetățeni sunt, și față de alte state membre ale Uniunii Europene. Deci acești cetățeni europeni au anumite drepturi și obligații față de aceste trei entități și ar trebui să aibă o poziție clar stabilită. Doamna Gacek, prin raportul dumneaei, ne arată foarte clar că ar trebui să consolidăm drepturile europeni, drepturile cetățenilor în Uniunea Europeană, în interiorul Uniunii Europene, drepturi care derivă de pe urma cetățeniei europene, cum ar fi protecția consulară. Domnilor și domnilor, să fim sinceri, mai ales în lumina evoluțiilor recente, în acest domeniu trebuie încă făcute foarte multe. Un alt uh, element important, dreptul migranților intracomunitari și drepturile membrilor familiilor acestora și principiul de nediscriminare în acest context. Bineînțeles, dacă dacă dorim ca toate aceste măsuri să se materializeze, avem nevoie de noi drepturi. Și în ziua de astăzi, în lumina tratatului de la Lisabona, ne dăm seama că ne-am putea afla la un bun început pentru a extinde această panoplie a drepturilor europene. După părerea mea, ar trebui să avem anumite instituții juridice tangibile pentru a putea în aplicare acest concept al cetățeniei europene. Convenția privind cetățenia europeană menționează dreptul unui individ a avea o anumită naționalitate. Carta drepturilor fundamentale, de asemenea, conține o listă de drepturi cetățenești. Dacă vrem să implementăm toate aceste concepte, ar trebui să punem accentul pe faptul că acestea sunt principalele drepturi cetățenești în interiorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc mult, domnule Galichi, pentru această intervenție, spune domnul Depre. Cine mai dorește să ia cuvântul? Panayotis? Din obligație morală sau pe bază voluntară? Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi concis. Eu voi relua oarecum ceea ce au spus domnii Baro și doamna Gacec. Aceste drepturi există. Articolul 17, deci de la 17 până la 20 din Tratatul Uniunii Europene, deci în aceste articole, aceste drepturi sunt consfințite. Există de asemenea și alte prevederi uh, în tratat care se referă la aceste drepturi, însă întrebarea mea este, cetățenii europeni sunt ei conștienți de faptul că au aceste drepturi și dacă nu sunt conștienți, de ce oare nu? Și dacă sunt conștienți, în ce măsură beneficiază de pe urma acestor uh, drepturi și în ce măsură folosesc aceste drepturi pentru a simți că au o legătură cu Uniunea Europeană? După părerea mea, acestea sunt întrebările pe care ar trebui să ni le punem. Și toți cei care au uh, ca interes promovarea Uniunii Europene ar trebui să se gândească la aceste lucruri. ce stăm aici și filozofăm, noi suntem oarecum elita europeană, suntem lideri europeni, însă de multe ori nu facem decât să acționăm de unii singuri iar cetățenii se află undeva mult în spate și dacă ei nu simt nicio legătură uh, cu ceea ce facem noi, e bine, avem de pierdut. Eu voi înainta câteva amendamente la raportul colegei Ursula Gace. De asemenea, am uh, înaintat amendamente și la Comisia AFCO și în aceste amendamente am menționat această problemă. Comisia Europeană și noi toți trebuie să-i educăm pe cetățenii europeni, deoarece aceștia trebuie să fie conștienți de drepturile pe care le au, drepturi pe care trebuie să și le exercite și să le aprecieze. Nu e vorba doar de teorie, ci de practică. La Parlamentul European avem uh, raportul doamnei Vălean, relevant în acest sens, raport care vorbește despre libertatea de a se stabili într-o țară și libertatea de circulație și avem și raportul doamnei Gacek. Ambele rapoarte vor fi adoptate. Deci uh, vom fi vom adopta aceste rapoarte, vom uh, gândi, vom reflexiona, vom discuta, însă mă întreb dacă vom soluționa într-adevăr problema. Este avem acum un al cincelea raport redactat de comisie și eu cred că în loc să vorbim despre probleme ar trebui să enumerăm drepturile pe care le avem. Dar asta nu e suficient. Trebuie să vedem care este miezul problemei, care sunt problemele, ce perspectivă avem și cum îi putem face pe cetățeni să fie conștienți de drepturile pe care le au. Mulțumesc, Panayotis! După părerea mea, vorbitorii care vor urma acum vor putea răspunde la o serie de întrebări, iar uh, doamna Ursula Gacek va putea um, relua o serie de elemente în concluzia pe care o va trage. Îi dau cuvântul acum celui de-al doilea orător din uh, această după-amiază domnul Diamanduros, mediatorul european. Dumnealui ne va spune care sunt așteptările cetățenilor de la instituțiile europene. Dumnealui de altfel e plătit pentru asta. Ne va vorbi despre frustrările cetățenilor și va încerca să soluționeze aceste plângeri. Dau cuvântul acum mediatorului european. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit comentariile făcute de domnul Dimitriu. Voi încerca să vă răspund în legătură cu percepția cetățeniei europene de către cetățenii europeni și despre ceea ce ar trebui făcut pentru a îmbunătăți relațiile între instituții și cetățeni. Voi continua limba engleză, deoarece mi-am pregătit comentariile în engleză. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. E o mare plăcere să vă împărtășesc uh, elemente legate de evoluția situației. Cetățenii mi-au trimis scrisori pentru a se plânge în legătură cu diferite teme. Am vorbit de asemenea cu reprezentanța ONG-urilor și a altor organizații din societatea civilă, mai ales în vizitele de documentare în statele membre. În urma acestor contacte mi-am dat seama că europenii știu și valorea și prețuiesc multe dintre drepturile pe care le au, cum ar fi libera circulație de a se stabili într-un alt stat și, libera, și dreptul de a avea tratament egal. Sunt drepturi de pe care, de pe urma cărora cetățenii beneficiază. Și vă dau un exemplu, doar directiva privind serviciile de telecomunicații. Problema este că obstacolele administrative și proasta sau slaba punere în aplicare a drepturilor constituie pentru ei o problemă. Am primit de asemenea și alte plângeri în care se vorbește despre transparență sau mai ales despre lipsa acestea. Majoritatea plângerilor sunt împotriva instituțiilor europene, ceea ce e de înțeles, deoarece mandatul meu se limitează doar la aceste instituții. Anumite plângeri se referă la transparența în statele membre, mai ales în ceea ce privește chestiunile comunitare. Același lucru se aplică și uh, atunci când cetățenii mei contactează în ceea ce privește standardele etice în viața publică. Anumite chestiuni au legătură cu autoritățile publice din statele membre. Împreună aceste elemente ne arată că Percepția asupra cetățeniei europene se bazează în primul rând pe drepturi, pe o bună administrație a drepturilor și în al doilea rând pe transparență, pe standarde etice în viața publică. Voi vorbi mai mult despre cât despre aceste elemente, însă în primul rând vreau să vă reamintesc că cetățenia europeană însoțește cetățenia națională fără să o înlocuiască. Cetățenia are o natură dublă ca și Uniunea Europeană și statele membre. Fiecare stat își are Constituția și instituțiile politice, însă în același timp fiecare stat acționează în cadrul instituțional european. Din acest motiv, nu are rost să discutăm relația cetățenilor cu, instituțiilor, cu instituțiile, izolând această relație de cea cu statele naționale. Ar fi prea abstract și ar trebui să avem o abordare mai concretă privind cele trei aspecte. Voi începe cu o bună administrare a drepturilor cetățenești. Însă nu acum este momentul să facem o analiză cuprinzătoare acestui lucru. Aș vrea să subliniez doar două aspecte. O bună administrare înseamnă că legile europene ar trebui să fie eficiente. Europa nu se va apropia de cetățeni doar prin faptul că elaborează legi bune. Acestea trebuie puse în aplicare pentru a avea rezultate. În al doilea rând, cetățenii ar trebui să aibă căi de recurs efective dacă drepturile nu sunt acceptate, sunt respectate. Și aici uh, statele membre sunt responsabile. De aceea cred cu tărie că dreptul comunitar nu poate fi eficient decât dacă uh, vom uh, avea autorități naționale care să se simtă responsabile. Nu avem cum să impunem de la Bruxelles această atitudine. Avem nevoie de politici elaborate ținând cont de situația la nivel local. Rețeaua europeană de mediatori oferă modalități de bună administrare la nivel local și căi de recurs. De asemenea, colegii mei și-au luat angajamentul să se ocupe în mod imparțial și corect în legătură cu anumite situații de încălcare a dreptului comunitar. Însă, mediatorii nu pot să facă toată treaba care este necesară la nivel local pentru a crea această atitudine de care vorbeam. Pentru asta, parlamentele naționale ar trebui să se implice mai mult în procesul legislativ comunitar, așa cum se prevede în tratatul de la Lisabona. Parlamentele naționale ar trebui de asemenea să se implice monitorizarea punerii în aplicare a dreptului comunitar și ar trebui să tragă la răspundere autoritățile locale. Ceea ce privește transparența, la nivel uh, de instituții europene s-au făcut multe progrese. Regulamentele privind transparența, regulamentul 1409-2001, se aplică um, procesului legislativ de dinainte de elaborarea de legislație, dar există și o directivă pentru etapa ulterioară. De exemplu, comunitatea vine cu analize de impact, se fac uh, aceste evaluări de către un grup uh, care se ocupă de aceste analize. De, de asemenea, există și măsuri pentru organizațiile de lobby. În ceea ce privește procesul legislativ, în octombrie 2005 am recomandat ca reuniunile Consiliului să fie făcute publice de câte ori este posibil. În aprilie 2006, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens. Însă, deși s-au făcut anumite progrese, Consiliul nu respectă pe deplin recomandările făcute. O transparență deplină la procesul legislativ de la Consiliu ar consolida cetățenia națională și europeană. Europenii ar putea să vadă ce guverne au ales în calitate de cetățeni naționali și să vadă ce fac aceste guverne la nivel european. De asemenea, cetățenii ar putea monitoriza în mod mai eficient munca unei instituții atât de vitale. S-au făcut de asemenea progrese și în ceea ce privește transparența la nivel național, cum ar fi, de exemplu, problema beneficiarilor de fonduri europene. În general, însă, cetățenii care vor să afle cum sunt aplicate și puse uh, reguli, uh, legile europene trebuie să să descurce prin 28 de reguli diferite, nu doar prin directiva 1409. Există de 27 de cadre diferite la nivel național. Și pentru a face față așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește transparența, statele membre și instituțiile trebuie să aibă un schimb de informații privind accesul la informații și documente comunitare. Eu sunt gata să cooperez cu comisarii responsabil și cu toți cei implicați pentru a crea un forum. Mă voi referi acum la cel de-al treilea element privind percepția cetățeniei, standardele etice în viața publică. Astfel de standarde sunt importante, deoarece astfel cetățenii înțeleg clar că autoritățile publice pot fi trase la răspundere și că pot avea încredere în acestea. Nu trebuie să inventăm ceva de la început. Instituțiile, multe state membre, uh, Organizații precum OCDE au făcut deja foarte multe în domeniul eticii publice. Însă, așteptările cetățenilor nu pot fi um, respectate dacă nu avem un nivel de separare suficient între instituții și autoritățile locale, naționale. Cetățenilor trebuie să li se prezinte într-un mod ușor de înțeles standardele etice aplicabile instituțiilor publice și autorităților locale din statele membre. Și aceste principii nu trebuie văzute ca fiind impuse de la Bruxelles, ci ca fiind o emanație a bunilor practici. Când mă întâlnesc, când vă voi întâlni cu uh, mediatorii naționali la conferința bianuală, vom discuta despre uh, o declarație privind aceste standarde etice. Rețeaua de mediatori europeni își va duce astfel contribuția pentru ca acest concept al cetățeniei europene să devină realitate. În concluzie, aș vrea să subliniez faptul că acest concept al cetățeniei este foarte bogat. Nu am avut cum să-l abordez pe deplin în doar câteva minute. Prin acest concept, cetățenii se simt mai puternici față de instituțiile europene, dar și față de instituțiile naționale în ceea ce privește chestiunile comunitare. Europenii au venit cu preocupări clare și cred că această împuternicire a cetățenilor ar trebui să devină o prioritate politică. Și asta deoarece atunci când ești cetățean aparțin unei comunități politice ai drepturi, ai obligații, autoritățile publice de asemenea au obligații și trebuie trase la răspundere. Astfel, această cetățenie se referă la creșterea standardelor democratice și la consolidarea legitimității instituțiilor. Mai ales acum, într-o perioadă de criză, trebuie să spunem că instituțiile europene au de câștigat în detrimentul uh, instituțiilor naționale sau invers. Nu. Doar împreună, lucrând într-un mod transparent, etic, putem spoptatea în fața cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Diamanduros, pentru intervenție. Le voi da cuvântul acum uh, colegilor sau participanților care doresc să ia cuvântul, acum să adreseze o întrebare, să facă un compliment sau să aducă vreo critică mediatorului european. Deci nici complimente, nici critici. Văd că i-ați convins pe toți. Așa se pare. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Depre. Vă mulțumesc, domnule Diamanduros. Vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Îi vom da cuvântul domnului Ernesto Bianchi, șef de unitate, cetățenie și drepturi fundamentale de la Comisia Europeană. Vom avea acum, prin urmare, perspectiva birocratică a cetățeniei europene. Sper că vă veți uh, purta așa cum trebuie, domnule Bianchi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a vă felicita pentru această inițiativă. E benefică pentru noi. Într-adevăr, aveți dreptate, poate punctul de vedere al birocratiei în ceea ce privește cetățenia. Asta sper că nu este așa. Asta pentru că avem multe contacte cu cetățenii care par a ști care le sunt drepturile sau cel puțin câțiva dintre ei par a ști avem uh, cereri multe din partea persoanelor, cereri de ajutor care vin din statele membre. E doar o fracțiune, o parte mică din ceea ce cred că vede domnul Diamanduros. Sunt într totul de acord cu tot ceea ce a spus domnul Diamanduros. Este greu când e vorba de problemele individuale, și de drepturile individuale ale cetățenilor europeni, este dificil să le soluționăm de la Bruxelles. Suntem mult prea departe de cetățeni. Chestiunea legată de administrarea uh, sau administrațiile locale naționale care nu știu sau nu ajută în aceste situații. Așadar, acest aspect este extrem de important. Regulile ni se par foarte simple în momentul în care le citim ele sunt interpretate complet diferit la nivelul autorităților locale, care se află doar la 20 de kilometri una de cealaltă. Și acest lucru creează probleme și o potențială masă critică de plângeri. Oricât de mult personal are comisia, aceste chestiuni nu pot fi soluționate de aici, din Bruxelles. Cred așadar că în momentul în care Trebuie să ne asigurăm că drepturile tratatului, așa cum uh, există în tratat astăzi, sunt respectate, sunt puse în aplicare, trebuie să facem două lucruri în acest sens și cred că am subliniat acest lucru destul de clar în raportul pe care l-am elaborat pe marginea directivei 38 pe 2004. În primul rând e vorba de comunicare și în al doilea rând de punere în aplicare. În ceea ce privește comunicarea, am putea îmbunătăți lucrurile nu doar în ceea ce privește comunicarea cu cetățenii individuali, dar și în ceea ce privește comunicarea cu autoritățile din teritoriu, de la fața locului. Spre exemplu, pregătim ghiduri de orientare în scopul de a asista statele membre pe teren, la nivel local, în punerea în aplicare a Directivei 38 pe 2004. Credem că acest lucru ar trebui să fie o adăugire la ghidurile simplificate pe care, care vă sunt oferite, care sunt de vreo 2 ani și online și pe care încercăm să le îmbunătățim. În ceea ce privește punerea în aplicare, cred că trebuie să lucrăm împreună cu statele membre destul de mult în continuare discutăm uh, toate chestiunile dificile acum și aici mă refer exclusiv la directiva 38 pe 2004, discutăm toate dificultățile care au ieșit la iveală în urma punerii în aplicare a acestei directive, care este atât de importantă pentru conceptul de cetățenie. În primul rând, Împreună cu autoritățile naționale încercăm să stabilim dificultățile acestora, dificultățile identificate de le pentru a le soluționa cu eficacitate. Punerea în aplicare inadecvată, pur asta este o problemă, e o problemă care ține și de, să spunem, într-o situație de, lege, de o lege adoptată de Parlament, astfel de probleme sunt ușor de identificat să spunem că avem uh, de-a face cu un regulament adoptat la nivel local, la nivel uh, de comună și nu știm de existența acestei uh, probleme decât în momentul în care cineva ne semnalează. Și într-o astfel de situație, cred că ar trebui să colaborăm mai mult chiar și cu parlamentele naționale și poate că este ceva ce ar putea face Parlamentul European și face, cred, efectiv, pentru a ne asigura că Parlamentele naționale ne ajută în monitorizarea acțiunilor întreprinse la nivel local în statele membre. Am asistat și la eșecuri, la probleme în ceea ce privește protecția consulară. Protecția consulară reprezintă un domeniu în care uh, Comisia ține pumnii strânși uh, și sperăm să se adopte tratatul de la Lisabona. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci pentru prima oară vom avea posibilitatea să înaintăm propuneri legislative pentru a concretiza aceste drepturi. Pentru că, într-adevăr, e vorba de unul dintre drepturile cele mai fundamentale ale cetățenilor europeni și spre deosebire de 38-2004, acest lucru ne vizează pe toți. Pentru că nu um, vizează doar uh, libera circulație, nu contează dacă ne-am mutat dintr-un alt stat membru în altul. Avem un plan de acțiune care poate părea birocratic, însă ne confruntăm cu rezistență din partea statelor membre în ceea ce privește această chestiune, în primul rând pentru că uh, standardele lor nu sunt primitive, dispun de standarde statele membre, însă există diferite tradiții, uh, reguli în legătură cu protecția consulară, care, să spunem, este un drept constituțional în Danemarca, însă uh, care e doar un gest de curtoazie în uh, Regatul Unit, să spunem. Și acest lucru ridică multe probleme, nu doar în timpul marilor crize, când problema este financiară, se pune întrebarea asta va costa mult cine va plăti, însă se creează probleme și la nivel individual. În dreptul internațional există multe reguli și diferențe foarte subtile între asistența consulară, ajutorul consular, ultimul necesită o autorizare autorizație din partea autorităților consulare în statul membru al persoanei uh, care se află în dificultate. Și aici trebuie să raționalizăm și să simplificăm lucrurile și avem multe eforturi de depus în acest sens. De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că Viitoarea inserție a textului uh, articolului 20 pe pașaportul european va reprezenta una dintre cele mai bune metode de transmitere a acestui mesaj și anume acest drept există. În ceea ce privește alegerile europene, domnul Baro menționa faptul că trebuie să aflăm mai multe lucruri în legătură cu motivul pentru care oamenii care pot să voteze în alegerile europene în afara statului lor de origine nu fac acest lucru. Noi planificăm să organizăm un uh, studiu după aceste alegeri Dorim să întrebăm pe oameni efectiv cu ce dificultăți au confruntat, dacă au existat astfel de dificultăți sau are nu au dorit efectiv să voteze în alegerile europene, europene într-un stat altul decât statul lor de origine pentru că A. nu vorbesc limba statului respectiv, ă, B. nu cunosc politicienii statului respectiv, ce orice alt motiv. Așadar, trebuie să cunoaștem ă, aceste chestiuni pentru a putea să ne îmbunătățim abordarea în acest domeniu. Un ultim lucru, și mă voi opri, sunt aici pentru a asculta, nu pentru a vorbi. Discriminarea pozitivă a devenit în timp o problemă din ce în ce mai mare. Există diferite tendințe acum în diferite state membre și criza economică poate va îngreuna și mai mult lucrurile. Mi-ar fi greu să explic unui cetățean sau unui guvern de ce anume Dreptul european oferă mai multe drepturi decât dreptul național în anumite cazuri. Așadar, faptul că îți exerciți uh, dreptul la liberă circulație înseamnă că dispui de mai multe, dispui de mai multe drepturi ca un italian decât ca un italian care nu s-a mutat uh, din Italia. Lucrurile sunt greu de înțeles Raportorul uh, descria cetățenia europeană ca un bonus, ca o primă, aveți dreptate, e o, e o primă extraordinară, un bonus uh, minunat, însă aici cetățenia europeană riscă să fie confundată într-o oarecare măsură uh, cu cetățenia națională și lucrurile devin destul de neclare. Doresc să felicit pe doamna raportor pentru munca excelentă pe care a depus-o. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre birocrația europeană. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Există doritori de a interveni la această dezbatere pentru a întări cele spuse, pentru a critica, pentru a extinde un pic dezbaterea. Ursula, te rog. Am o întrebare și nu numai pentru că dânsul a făcut comentarii așa de frumoase. Puteți explica mai bine această, acest concept al uh, reverse discrimination și ne spuneți că în calitate de cetățean italian um, erați beneficiar al acestor privilegii și vreau să vă întreb dacă puteți să ne dați un exemplu concret, pentru că toată lumea ar trebui să fie încurajată să se bucură de aceste privilegii și de dreptul la, uh, la circulație. Am să încerc să vă dau un exemplu teoretic, pentru că existența acestei uh, discriminări inverse depinde de felul în care statele membre implementează legislația și depinde de legislația națională într-un același domeniu. De exemplu, pot să vă dau un exemplu pe care îl cunosc foarte bine. Dacă dorești să te căsătorești cu un cetățean dintr-o țară terță, în Danemarca, dacă ești danez și niciodată nu te-ai deplasat din Danemarca în altă parte, atunci s-ar aplica legislația asupra imigrației. Asta înseamnă, cu alți termeni, că nu poți să te căsătorești cu acea persoană pentru că acea persoană este dacă este un uh, imigrant ilegal sau dacă a fost vreodată imigrant ilegal în Danemarca sau într-un alt stat membru și nu este permis acelei persoane să intre în Danemarca. Însă aceste reguli nu se aplică dacă ești italian care ai reședință în Danemarca sau dacă în calitate de danez ai trecut printr-un alt stat membru, deci poți profita de pe urma legislației comunitare și după aceea te întorci înapoi în Danemarca căsătorit sau nu. Deci, iată acea discriminare invers, inversă și un exemplu concret. Uh, merci beaucoup. Uh, Mulțumesc, domnule Bianchi. Cred că nu mai dorea nimeni să ia cuvântul. Nu, nimeni nu protestează. Voi da acum cuvântul următorului vorbitor, care ar trebui să ne vorbească despre prioritățile viitoare asupra cetățeniei europene. Domnul Tony Venable Mulțumesc, domnule președinte. Venable sau venables, cum doriți. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici. Ar fi trebuit să mă aflu la Varșovia, unde aveam o conferință asupra problemelor migranților cu venit scăzut, care au dificultăți într-un stat membru Trebuia să mă întâlnesc cu ombudsmanul polonez. Și aceasta ne reamintește că e mult mai ușor să fii un cetățean european dacă ești bine informat în legătură cu drepturile tale, dacă ești um, educat și dacă lucrezi. Și cred că un adevărat test ar fi pentru a înțelege mai bine care este situația imigranților intracomunitari. Și o altă chestiune care s-a menționat, și anume că Curtea de Justiție este cea care ne arată care este drumul de parcurs începând de acum. Cred că suntem oarecum prinși între probleme și viitorul cetățeniei europene. Pentru că, de fapt, Curtea este cea care a elaborat acest concept simbolic al tratatului de la Maastricht și în uh, mai multe sentințe simbolice care au fost date în acest sens, s-au dat cetățenilor europeni mai multe drepturi decât ei consideră că ar avea. Chiar și migranții în situațiile cele mai dificile. Ei nu trebuie să justifice dreptul lor la libertate de circulație. Statele membre sunt cele care trebuie să justifice orice fel de restricție ca fiind proporțională și rezonabilă. Libertatea de circulație, bineînțeles, nu se oferă fără condiții, însă aceste condiții nu mai depind de sursele economice și cetățenia europeană, datorită curții de justiție, a devenit din ce în ce mai socială. În calitate de NGO care are sediul la Bruxelles și care are de-a face cu foarte multe plângeri din partea cetățenilor europeni și trimițând uh, rapoarte alternative Comisiei Europene, suntem nelămuriți pentru că nu înțelegem de ce nu există inițiative din partea celorlalte instituții când curtea ne-a arătat clar ce trebuie făcut și, în mod normal, de câte ori curtea a făcut un pas înainte, celelalte instituții au venit după ea. Însă, cred că pentru aceasta ar exista două probleme. În primul rând, există o foarte mare indiferență în legătură cu cetățenia europeană. După ce se va termina această audiere, probabil că ne vom întoarce cu toții la chestiuni mai practice, mai tangibile. Dacă ne uităm pe pagina web a Comisiei, putem vedea că cetățenia europeană este un concept uh, în evoluție, că acest concept totuși nu s-a schimbat de ani de zile și că chiar și în cel de-al patrulea raport nu s-a schimbat acest lucru. Și atunci când am trimis o petiție la Parlamentul European, ni s-a trimis uh, rezoluția asupra drepturilor fundamentale și nu aceasta o căutam noi. În al doilea rând, cred că există un nivel de rezistență la nivelul guvernelor naționale. Acea dorință de a elimina, de exemplu, simbolurile Uniunii din uh, tratatul european și aceasta ne arată felul în care cetățenia europeană a fost implementată, care este foarte îndepărtată de spiritul Curții de Justiție. Aceasta s-a implementat prin politică de imigrație, politica asupra străinilor, legislația asupra străinilor. Și cred că ar trebui să se aplice nu doar legea, ci și spiritul legii în această privință. Aș avea patru recomandări pentru viitor. În primul rând, raportul pe care îl discutați acum, cel de-al cincelea raport asupra cetățeniei europene, cred că ar trebui să aibă mai mult conținut până când va apărea cel de-al șaselea raport. Aceasta ar trebui să fie un punct central și un subiect de discuție în cadrul societății civile așa cum a spus domnul Baro, este un concept foarte puțin clar și avem nevoie, așa cum spunea și dânsul, de o întâlnire de un forum al cetățeniei europene pentru a vedea această problemă din mai multe perspective. Iată de ce am trimis o plângere ombudsmanului european pentru a ne garanta că data viitoare Comisia să facă un raport cu un adevărat conținut și mult mai deschis. Și mă bucur că și administrația poloneză uh, ne arată importanța articolului 22 și a dezvoltării acestui concept prin oportunitățile pe care le avem de, și care ni le oferă tratatul. Un al doilea element. Avem nevoie de mai mare coerență. Toată lumea e de acord cu raportorul. Oamenii trebuie să știe unde să aibă acces la informații asupra drepturilor lor. Avem nevoie de acel birou unic se vorbește foarte mult de înființarea unui astfel de birou unic. Însă instituțiile trebuie să-și facă întâi curat la ei acasă, să-și facă ordine la ele acasă. Pentru că există un astfel punct de punct central în ceea ce privește ombudsmanul. Dar, de exemplu, dacă ne uităm la comisie, lucrurile sunt uh, divizate. Există un responsabil pentru recunoașterea calificărilor, unul pentru programele de schimb care ar trebui să susțină drepturile cetățenilor și așa mai departe. Și de mult timp am spus avem nevoie de un comisar responsabil care să pună la oaltă toate aceste elemente. Avem nevoie de un ajutor din partea comisiei și nu doar de un birou unic. Un al treilea punct, aș vrea să mă refer la nevoia unei mai bune implementări. Voi fi foarte succint pentru că raportorul a acoperit foarte bine acest uh, punct și Parlamentul și-a făcut munca pentru a acorda importanță măsurilor preventive și a unei aplicări mai riguroase din partea statelor membre. Însă, așa cum a spus și ombudsmanul european, e nevoie de măsuri pentru a da din ce în ce mai multă putere cetățenilor europeni pentru a vedea că toate plângerile care au fost prezentate își primesc răspunsul adecvat, de exemplu, printr-un timp de răspuns mai scurt, să, prin resursele necesare pentru ca um, acești cetățeni să-și primească răspunsul și așa mai departe. Și credem că aceste probleme nu vor putea fi rezolvate până când cetățenii nu vor avea un acces mai direct, mai ușor la Curtea de Justiție. Cetățenia europeană include, într-un fel sau altul, acest acces la Curtea de Justiție. Un ultim punct pe care vreau să-l prezint este cel al dezvoltării cetățeniei europene. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că într-un astfel de domeniu nu putem impune nu putem merge mai repede decât opinia publică, decât guvernele ne-ar permite să, să mergem. Și deși o jumătate din populația noastră se consideră a fi cetățeni europeni, uh, doar jumătate din ei se consideră cetățeni uh, naționali al unor state membre, doar jumătate din ei se consideră cetățeni europeni adevărați. De aceea informația trebuie să fie mult mai bine difuzată. Există mai multe contexte în care se poate dezvolta acest concept. Unul din ele ar fi cel al Cartei Drepturilor Fundamentale, care ar trebui să fie obligatorie din punct de vedere legal, în cadrul sau în afara cadrului tratatului de la Lisabona. Însă, pentru aceasta ar trebui să convingem uh, anumite guverne să renunțe la dreptul lor la opt-out și ca Uniunea să accepte Convenția Consiliului Europei. Și cred că în acest sens Comisia ar trebui să facă, să facă mai mult, nu doar pentru a raporta asupra activităților, ci și pentru a dezvolta acest concept și să vedem care sunt acele linii greșite pe care am mers până acum. Una dintre ele ar putea fi, de exemplu, faptul că cetățenii europeni nu participă îndeajuns la alegerile europene, locale sau regionale. drepturile în ceea ce privește votul nu sunt foarte coerente. Există, de exemplu, imigranți care nu au dreptul să voteze în anumite tipuri de alegeri. Și avem nevoie cu atât mai mult de acest lucru în contextul crizei financiare de astăzi, de a elabora și mai mult această cetățenie europeană. Am înțeles că la Parlamentul European acum se pune accentul pe drepturi egale al tuturor cetățenilor, indiferent că vin din noile sau vechile state membre, un lucru care e foarte de înțeles după extinderea din 2004 și 2007. Însă cred că următorul pas ar trebui să fie acela de a ne întreba dacă nu e nevoie de drepturi egale între un grup de migranți care sunt resortisanți al unui stat membru din care 8 milioane lucrează într-un alt stat membru și o bună parte din ei lucrează într-o țară terță. Deci, cetățenia europeană ar trebui să fie mult mai inclusivă decât este la ora actuală și să se îndrepte mult mai mult spre posibilitățile de viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! A, vreau să spun Toni, ca să nu mai greșesc când pronunț numele de familie. Dorește cineva să ia cuvântul? Am văzut că doamna Catalin Buiteveic, care este raportor pentru antidiscriminare. Mulțumesc, domnule președinte! De fapt, n-am să spun nimic despre acest uh, raport, deși se vorbește foarte mult despre el. Vreau să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră pe care l-am citit și am văzut că vorbiți și despre persoanele apatride. Și am și câteva întrebări pentru experții prezenți astăzi. Cetățenia europeană a derivat din cetățenia națională. Deci, există o cetățenie națională și fiind membru al Uniunii Europene, ai și cetățenie europeană. Însă se pare că nu există posibilitatea de a avea cetățenie europeană fără această cetățenie națională. Și uh, ce se întâmplă, de exemplu, cu statele baltice, unde există foarte mulți apatrizi? Deci s-ar putea discuta această posibilitate de a nu avea această precondiție de a avea deja o cetățenie națională a unui stat membru. Considerați că este absolut necesar de a avea o astfel de cetățenie înainte de a avea cetățenie europeană? De asemenea, se vorbea despre acele exemple ale unui italian care se mută în Danemarca și care nu mai este supus multor restricții în ceea ce privește posibilitatea de a se căsători cu cineva din Maroc față de ce se întâmplă cu un danez care locuiește acolo. Și în Olanda avem aceeași situație, avem legislație mult mai strictă decât în alte țări. S-ar putea să vi se pară incorrect, însă există și problema recunoașterii reciproce, pentru că există diferențe, e clar, între statele membre. Și nu avem cum să facem, cum să schimbăm acest lucru. Fie organizăm totul la un nivel comunitar, fie uh, acceptăm că o persoană care s-a căsătorit uh, în Italia, de exemplu, trebuie să fie acceptată și în Danemarca. Deci, nu știu dacă e corect să spunem că este ne, nu este corect doar într-un mod unilateral. Și în ceea ce privește armonizarea, cred că mai avem multe de făcut în acest sens. În Olanda, de exemplu, multe dintre căsătoriile care sunt recunoscute la noi nu sunt recunoscute în alte țări. Deci nu știu cum putem explica că noi în Olanda avem un singur tip de căsătorie, în timp ce în alte țări ar exista mult mai multe forme și putem spune că acceptăm toate căsătoriile între alt, dar nu și între negri. Cred că comparația ar fi oarecum asemănătoare. Noi nu avem o căsătorie homosexuală separată, avem o singură instituție a căsătoriei, unică. Și aici ajung la ultimul punct pe care vreau să-l ridic. Văd că există foarte multe propuneri pentru a îmbunătăți această cetățenie. Și comisia are de asemenea multe propuneri. Dacă vedem ce se întâmplă pe piața internă, avem un program pentru eliminarea tuturor barierelor și am lucrat asupra acestui program și mă întreb dacă nu există o sugestie, o idee ca și în acest domeniu să se facă o listă a tuturor barierelor, a obstacolelor existente pe care dorim să le eliminăm. Și bineînțeles că va lua timp, nu putem face totul dintr-o dată, dar măcar să avem acest proiect și anume să eliminăm aceste bariere, asigurările sociale sau orice altă problemă cu care se confruntă cetățenii așa cum am făcut în piața internă pentru a le identifica bine și a le elimina încetul cu încetul, pentru că în felul acesta cred că și cetățen cetățenii le înțeleg mai bine importanța. Mulțumesc, Catalin, pentru întrebările și sugestiile tale. Cine dorește să răspundă, în primul rând? Tony, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu ultimul punct, Cred că există o diferență aici, anume că piața internă este un instrument coerent și am avea nevoie întâi de o persoană responsabilă în cadrul Comisiei pentru toate acele domenii unde există bariere de un fel sau altul pentru a identifica care sunt prioritățile și a lucra asupra lor. Eu eram la o comisie cu Simon Weil unde ne-am uitat la toate problemele pe care trebuia să le analizăm. 85 erau, cred, din câte mi-aduc aminte și existau foarte multe lacune în legislație. De multe ori spuneați că e vorba de aplicare, de implementare a legislației. Însă, dacă nu există un minim de centralizare, de coordonare a legislației în cadrul Comisiei, cred că degeaba și aceasta ar trebui să se prezinte în audierile cu noi comisari pentru a face tocmai ceea ce ați propus dumneavoastră, pentru că consider că este absolut necesar. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pe cele trei puncte pe care le-ați prezentat. Acea precondiție de a fi resortisant al unei, al unui stat membru pentru a fi cetățean european. Așa cum avem tratatul de astăzi, cred că nu putem face nimic. Totuși, și există un totuși, Cetățenia implică o serie de drepturi care sunt menționate în tratat. Nu trebuie să fii un cetățean pentru a te bucura de drepturi fundamentale. N-ar trebui să facem legătura între cele două. În ceea ce privește cu situația specială în statele pe care le-ați menționat, cred că ar trebui analizată într-un context specific, deci n-ar trebui să generalizăm aceasta pentru oricine care ar putea fi în Europa din motive diferite și care și-ar fi pierdut cetățenia națională. Aceasta ar însemna, de exemplu, că ar pierde cetățenia europeană. Sunt cazuri pe care le-am putea analiza. Nu știu dacă în felul acesta răspund întrebării dumneavoastră, dar oricum e greu să inventăm reguli noi, pentru că tratatul e deja scris. În ceea ce privește discriminările și regulile asupra acestora, care n-ar trebui abolite. Cred că acesta este un lucru bun, pentru că într-o situație de criză financiară se vede că e greu, de exemplu, să se explice un tratament diferențiat de către politicieni. Și de multe ori eh, ni se cere să schimbăm regulile pentru că nu sunt prea confortabile. Și ar spune să le schimbăm și nu să le abolim. Mi-a plăcut ideea dumneavoastră de a identifica acele puncte unde lucrurile au mers bine și unde n-au mers bine la nivelul cetățenesc. Însă, nu știu dacă sunt de acord cu uh, ceea ce spunea domnul Venables, pentru că anumite probleme sunt atât de complexe încât prin crearea unui singur departament nu cred că se poate rezolva totul. Asigurările sociale sunt o chestiune foarte tehnică. Eu unul nu înțeleg foarte bine acest uh, domeniu, dar cred că e clar că atunci când uh, tratezi acest punct la nivelul statelor naționale, tratezi de fiecare dată cu experți pe diverse domenii separați. en manque d'avoir pris la parole Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Cashman. Îmi cer scuze pentru că am, am ajuns în ultimul moment, o eh, dernier moment. Uh, Însă am urmărit îndeaproape dezbaterea pe care am avut-o la comisia noastră privind competențele și conflictele care apar de pe urma exercitării acelor drepturi care derivă de pe urma cetățeniei. Într-adevăr, există anumite competențe care țin de statele membre, însă dacă dorim să avem o cetățenie europeană care să însemne ceva și care să devină realitate, mă întreb dacă nu ar trebui să, ave- să avem, chiar atunci când competențele sunt naționale, să avem un set minim de reguli la nivel comunitar. Deoarece în momentul de față nu avem așa ceva. Interpreții cred că s-au săturat să mă audă pe mine povestind ce mi s-a întâmplat și nu e vorba doar de orientarea sexuală aici. Uh, o persoană care are un parteneriat civil. Uitați această idee a parteneriatului civil. Gândiți-vă doar la un singur drept. Și anume, eu mă duc într-o, într-un alt stat membru unde parteneriate civile nu sunt respectate din diferite motive și sunt spitalizat, sunt inconștient și am nevoie de tratament. Persoana cea mai apropiată de mine este partenerul meu. Din punct de vedere al relației de rudenie, însă în țara respectivă, această persoană nu ar avea niciun fel de drept prin urmare, anumiți indivizi își pierd drepturile și asta se întâmplă și în ceea ce privește rasa, religia, credința religioasă și în anumit, într-o anumită măsură handicapul. Nu am vorbit despre sex. Deci se pare că deși există competență națională, eu cred că ar trebui să permitem să, ca în principiu Există niște drepturi fundamentale comune în toate statele membre care nu trebuie diminuate, nu trebuie știrbite niciun fel de dreptul național. Michael, mulțumesc că o întrebare foarte serioasă. Sperăm cu toții că nu te vei îmbolnăvi și că nu vei intra în comă. Cine dorește să îi răspundă lui Michael? Domnule Bianchi. Cred că sunt de plin, într-o totul de acord cu dumneavoastră. După părerea mea, ar trebui să existe niște standarde minime. Există căi diferite de a ajunge la elaborarea unor astfel de standarde. În contextul programului de la Stockholm încercăm să trecem în vedere acel ciclu de viață despre care vorbea președintele Baro, să vedem care sunt etapele din viața cetățenilor pentru a ne asigura că drepturile celor care se deplasează nu sunt uh, știrbite. Chiar uh, și în momentul morții. Dacă îmi permiteți, spune domnul Cashman, da, e într-adevăr o problemă, deoarece avem libertatea de circulație până când mori. Însă există tot felul de interdicții care împiedică repatrierea cadavrului în statul de origine. Da, spune domnul Bianchi, așa este. Vom analiza toate aceste chestiuni și vom încerca să vedem cum vom proceda. Uneori, drepturi, uh, anumite reguli de drept internațional s-ar putea aplica, Însă vom încerca să ne asigurăm că orice document care va ieși de la comisie va fi fost examinat în acest sens. În ceea ce privește agenda de discriminare, nu știu dacă ați urmărit uh, progresele făcute la propunerea comisiei, propunere oarecum cu elemente minime, însă aveți perfectă dreptate. Ceea ce a spus dumneavoastră nu ar trebui să se întâmple domnul Venables. Vroiam să vă spun că am analizat problema parteneriatelor într-un raport pentru Comisia Libe. Era vorba de implementarea directivei din 2004, 38. În directivă nu se impun soluții statelor membre. Cu toții suntem de acord că nu avem cum să facem așa ceva, însă ceea ce e interesant e că statele membre uneori nici măcar nu-și respectă propriile reguli în ceea ce privește recunoașterea parteneriatelor uh, din alte țări. Există foarte multe discrepanțe și contradicții um, în prezent care ar putea fi eliminate fără să părem că impunem unei țări să-și schimbe legislația. Și cred că în alte domenii de drept comunitar există această idee, dacă te deplasezi în Uniunea Europeană, nu ai de pierdut. Deci nu-ți pierzi pensia, nu-ți, nu pierzi din punct de vedere economic. Deci mă întreb de ce pierzi din libertățile civile atunci când te deplasezi, atunci când circuli. Cred că ar trebui să existe uh, un concept al drepturilor fundamentale, cum ar fi conceptul de a nu fi discriminat, dreptul de a nu fi discriminat. Sunt uh, de acord cu Comisia. Într-adevăr, nu trebuie să descurajăm specializarea atunci când sunt abordate plângerile cetățenești, deoarece acestea sunt foarte complicate. De multe ori cetățenii se plâng de impozitare, de securitatea socială, de situația familiilor lor. Și la comisie dacă vrem un plan de acțiune pentru a îndepărta obstacolele. Deci eu cred că va fi nevoie de un nivel ridicat de responsabilitate politică pentru a susține acest, pentru a sprijini acest proces la comisie și în fața celorlalte instituții. Eu nu sugerez să venim cu totul dintr-o dată, însă cred că la un moment dat cineva la comisie ar trebui să identifice responsabilitatea clară pentru drepturile europene. Și asta poate în contextul elaborării, în contextul Cartei Drepturilor Fundamentale care va deveni obligatorii din punct de vedere juridic. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul mediator. Două comentarii succinte. Nu e momentul să vă spun că mediatorul întotdeauna a promovat noțiunea unor standarde minime într-o serie întreagă de domenii. Cred că ar putea face parte dintr-un mecanism în direcția cea bună și de asemenea nu cred că am face asta în detrimentul anumitor țări care percep aceasta ca fiind un efort de omogenizare. Deci dacă avem niște standarde minime, am evita o astfel de problemă un lucru important pe care țineam să-l subliniez, un al doilea lucru. Aș vrea să vă reamintesc că într-un alt cadru instituțional care ține de piața internă, Comisia a venit cu o idee excelentă care începe să dea roade și anume înființarea unei unități numite Solvit. Această unitate Solvit permite soluționarea rapidă, informală a problemelor, într-un termen de 10 săptămâni, de exemplu. Și Solvit ar putea, roa, ar putea da roade și mai multe, însă în statele membre nu s-a recunoscut importanța acestui mecanism. Ca și în cazul Solvit am putea face ceva asemănător cu sugestia făcută de domnul Venables. Le mulțumesc tuturor, spune domnul Depre, le mulțumesc tuturor vorbitorilor, tuturor celor care au luat cuvântul. Acum îi voi da cuvântul colegei noastre Ursula Gace, care va trage concluziile finale. Ursula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor vorbitorilor. A trebuit uh, să plec, deoarece aveam alte angajamente, însă mă bucur să văd că această discuție practică spre sfârșit uh, a devenit mai consistentă, am ajuns să vorbim despre miezul problemei. Ca să rezumăm uh, discuțiile de astăzi, cred că în prezentarea domnului Sora de la Ministerul de Interne polonez s-a văzut clar că nediscriminarea cetățenilor europeni și problema migranților uh, intraeuropeni, lucru despre care am discutat mult la LIBE, discutat despre problema cetățenilor din țări terțe, despre solicitanții de azil, însă din păcate, în ultimii ani nu am abordat uh, probleme cum ar fi nediscriminarea migranților din țări europene care se deplasează într-o altă țară. Profesorul Galitski, în comentariile sale, a subliniat un lucru important și anume, cetățeanul european nu e o ființă imaginară, ci o persoană carnișoasă cu probleme adevărate. Dumnealui a spus că drepturile consulare, dreptul la protecție consulară, de exemplu, trebuie să fie cons uh, consolidat. Și de asemenea că drepturile trebuie extinse, mai ales uh, din perspectiva tratatului de la Lisabona. Mi-au plăcut mult uh, comentariile colegului din Cipru. Dumnealui a fost foarte activ, a fost raportor pentru aviz la Comisia AFCO și aștept cu nerăbdare amendamentele sale, care cu siguranță vor fi bine gândite și echilibrate. Cred că dumnealui va ridica niște probleme fundamentale, cum ar fi sunt oare conștienți cetățenii de drepturile pe care le au, prin aceste drepturi simt că fac parte din Uniunea Europeană sau nu. În ceea ce privește domnul Diamandoros, mediatorul european, Dumnealui de fiecare dată primește plângerile atunci când noi am greșit. Dumneavoastră ați menționat trei lucruri. Această idee a respectării sensibilităților locale și a căilor de recurs, de remediere la nivel local. Prin asta subliniați faptul că cetățenia europeană e un element complementar cetățeniei naționale. De asemenea, ați vorbit despre mai multă transparență. Vorbim întotdeauna despre transparență aici la Comisia Libe. Și mă gândesc că unul din motivele pentru care cetățenii se simt îndepărtați este pentru că de multe ori nu înțeleg ce se întâmplă sau că au impresia că lucrurile se întâmplă în spatele ușilor închise, așa cum a fost a, puțin mai devreme când noi discutam despre terorism. Însă asta a fost din motive legate de securitate. A fost o excepție. În general, ceea ce se întâmplă la Parlament este făcut public. Dacă vreți să știți, puteți să aflați. De exemplu, reuniunea de astăzi este transmisă pe internet și astfel avem un public mult mai larg. De asemenea, e importantă această idee a standardelor etice și modul în care cetățenii văd cum sunt puse în aplicare. Domnul Bianchi, pot să vă spun că vă descurcați uh, foarte bine pentru un birocrat. E greu să găsești un birocrat care să fie atât de conștient uh, de probleme legate de comunicare și implementare. Felicitări Comisiei pentru că a trimis un reprezentant uh, atât de capabil astăzi. Mi-a plăcut cum ați vorbit despre nivelul local, despre faptul că legislația la nivel local poate cauza foarte multe probleme. Probleme legate de cei care pot uh, trăi, de exemplu, în locuințele subvenționate de autoritățile locale. Ați vorbit despre cooperarea cu autoritățile locale și despre cooperarea între mediatorul european și cei naționali. Și domnul Venebel s-a referit la acest lucru în prezentarea sa, lucru care este foarte important. În ceea ce privește protecția consulară, a spus punctul pe I. Statele membre au ezitări, au rezerve în acest domeniu și asta e de înțeles pentru o țară care cheltuie, de exemplu, o mare parte din PIB-ul său pe serviciile diplomatice. Franța, de exemplu, cheltuiește o mare parte din PIB pe aceste servicii consulare și diplomatice și francezi ar putea să se întâmple. De ce contribuabilii francezi ar trebui să plătească? Atunci când e nevoie de aceste servicii. Ei bine, de exemplu, autoritățile unui stat mai mic ar putea să le spună cetățenilor, dacă aveți probleme în străinătate, vă puteți duce la ambasada franceză. Și da, există rezerve. De aceea există ezitări. Însă să nu uităm că avem persoane care se regăsesc în situații groaznice. Există persoane care au probleme foarte mari când se află în străinătate. De asemenea, apreciez uh, ceea ce a spus în legătură cu faptul că de multe ori cetățenii nu votează la alegerile parlamentare. În realitate, eu știu că treaba comisiei este să soluționeze probleme legate de birocrație, însă politicienii trebuie să îi atragă pe cetățeni. În Polonia, de exemplu, vom introduce, am introdus deja legislație care le va permite oamenilor să voteze timp de două zile. Și unii colegi de partid spun că da, e bine, a, va crește participarea la alegeri, însă eu cred că nu neapărat. Oarecum marginal. Cei care vor să voteze, cei care nu vor să voteze, nu vor vota nici măcar atunci când vor putea vota prin telefonul celular. Dumneavoastră ați explicat de asemenea foarte bine problema discriminării inverse. Domnule Venables, aveți un nume de familie greu de pronunțat. Cum ați spus, Curtea Europeană de Justiție trebuie să, fie, să, șa, să joace un rol important în ceea ce privește jurii prudența. Și statele membre trebuie întrebate de ce vin uneori cu bariere. Uh, Cetățenii de multe ori susțin că ar trebui să aibă anumite drepturi. După părerea mea, asta e procedura corectă. De asemenea, mă bucur că l-ați menționat pe domnul Kohanovski, care a avut un rol important în ceea ce privește migranții economici din uh, noile state membre către vechile state membre. De asemenea, sunt de acord cu sugestia dumneavoastră. Cel de-a șaselea raport trebuie să fie mai concret. Și în ceea ce privește dezbaterea cu societatea civilă, cred că ar trebui să avem niște dezbateri eh, mai aprinse, mai interesante. De asemenea, acel one-stop shop și asta mi se pare interesant. Domnul Sora, de exemplu, a menționat faptul că a înființat un astfel de birou pentru migranții care se întorc în Polonia. Și eu, ca membra fostului senat polonez, m-am implicat în acest proiect care deocamdată a început să dea rezultate. Și ajungem acum la partea cea mai bună, la dezbatere am discutat despre problema fundamentală. Și anume, domnul Cashman ne-a sugerat să elaborăm un set minim de standarde. După părerea mea, cred că dacă ar fi să ajungem la un set minim, acesta ar fi neglijabil. E foarte greu să faci așa ceva. Și domnul Venables și domnul Bianchi au spus foarte clar, există sensibilități naționale din cauza diferitelor culturi și de aceea va fi greu să le impunem ceva statelor membre. Însă domnul Venables spunea clar, într-adevăr, nu putem să le impunem, însă ne putem asigura că aceste state își respectă propria legislație și cred că ăsta e primul pas pe care trebuie să-l fac. Ca să rezum lucrurile, îmi place această idee de a ne stabili anumite ținte, anumite obiective, însă întrebarea este cât de multe putem obține astăzi prin acest raport, ce obținem prin această evaluare a celui, acestui șaselea raport. Înainte de a fi deputată, eram consultată la o companie japoneză, Kaizen. Era vorba despre o schimbare continuă, o schimbare mică. De exemplu, în companii există, apar probleme foarte mari, oamenii intră în panică și nu fac nimic. Japonezii, de-a lungul mai multor generații, s-au perfecționat la un lucru și anume încearcă să vadă lucrurile mici pe care le putem schimba. Și eu sper că ne vom stabili niște ținte realizabile prin acest raport și doar așa vom fi pe calea cea bună. Dacă ne impunem niște ținte pe care nu avem cum să le atingem din cauza lipsei de consens politic, e bine, cred că nu vom obține nimic. Eu cred că ar trebui să avem o abordare Kaizen, treptată, la nivel uh, redus, pe care să o folosim și în abordarea cu cetățenii. Eu am recomandat asta în lumea afacerilor, poate va funcționa și în politică. Doamnelor uh, și domnilor, Vă mulțumesc. Cu toții ați fost cam uh, tăcuți în ultima parte a discuțiilor. Cred că sunteți de acord, însă probabil că mâine când veți vedea amendamentele mele, veți vedea că prin această dezbatere am ajuns la idei foarte provocatoare. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și le mulțumesc uh, experților invitați și tuturor. Uh, voilà, merci beaucoup. Mulțumesc mult uh, colegii noastre Urșula. Mi s-a spus că se pronunță Urșula, spune președintele. Noroc cu raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumesc interpreților și o seară plăcută tuturor.